Okay. Okay, I'll make a start. Please take a seat. Vom începe, dragi coleg, colegi. Vă mulțumesc, vă rog să luați loc și cei din primul rând și cei din centru. Domnule președinte, vă rog luați loc și toți ceilalți. Vă mulțumesc și stați liniștiți, puteți continua după aceea. Dragi colegi, în conformitate cu regula 14, aliniatul 1 din regulamentul de procedură, am fost informat că eu voi prelua rolul de președinte provizoriu până când îl vom fi ales pe noul președinte. Nu sunt cel mai vârstnic, din fericire, dar se pare că sunt cel cu cel mai lung mandat în această comisie. De aceea mă vedeți aici și sper că după această ședință să nu fi îmbătrânit prea mult. Deschid această reuniune deschisă. Interpretarea este disponibilă în toate limbile oficiale, în conformitate cu uh, decizia aferentă a biroului. Aș dori să vă amintesc că obiectivul acestei reuniuni este să constituim biroul comisiei acesteia, alegând președintele și patru vicepreședinți în conformitate cu regula 213 din regulamentul de procedură. Vom începe prin a-l alege pe președinte, iar apoi vom continua cu alegerea vicepreședinților sub președinția noului, uh, președintelui nou ales. Aș vrea să vă informez că am fost notificat că următorii membri supleanți vor participa la această reuniune și la vot și îi voi Uh, citi. Văd că am avut și o nouă schimbare. Din partea PPE, Vladimir Bilcic îl înlocuiește pe domnul Silvio Berlusconi. Andrei Halitski îl o înlocuiește pe Sandra Calniete. Javier Sarsalejos o înlocuiește pe doamna Suița. Domnul Andrew Scubilius va deveni membru cu drepturi de pline, înlocuind-o pe doamna Hildegard Bentele. Pe 8 iulie i-a fost trimisă o scrisoare în acest sens președintelui Parlamentului de la Socialiști și Democrați. Domnul Atila Aracovaci îl înlocuiește pe domnul Andreas Schieder. Domnul Robert Heisel îl înlocuiește, o înlocuiește pe doamna Cati Piri. Din partea verzilor, Hanna Neumann o uh, înlocuiește pe Salima Yenbu. Din, de la grupul ID, Nicola B îl înlocuiește pe Harald Vilimski. De la grupul ECR, Asita Canco o înlocuiește pe doamna Ana Fotiga. Domnul Jambatski o, îl înlocuiește pe Carol Karski, iar Bertian Roysen îl înlocuiește pe Charlie Weimers. Iar în uh, ceea ce îi privește pe neînscriși, Miroslav Radakovski îl înlocuiește pe domnul Lance Foreman. Și încă un, o schimbare, Federic Ries îl înlocuiește pe Bernard Gheta. Aceștia sunt supleanții. Dacă mai sunt modificări, grupurile politice pot uh, informa președintele acum, înainte de vot. Dar cred că ultima schimbare a fost uh, deja mm, făcută. Înainte să începem, aș vrea să vă amintesc uh, că trebuie să vă asigurați că aveți cartelele de vot pregătite, acestea. S-ar putea să aveți nevoie de ele în timpul procesului uh, de alegere. Vă amintim de asemenea că toți candidații trebuie să își dea consimțământul personal sau înscris um, pentru nominalizare înainte de a fi aleși toți candidații trebuie să fie membri cu dreptul de plin ale comisiei și trebuie să fi semnat declarația de interese financiare și declarația privind codul uh, de comportament adecvat. De asemenea, în conformitate cu regula 213 aliniatul 1, citez, diversitatea Parlamentului trebuie să se reflecte în compoziția biroului fiecărei comisii. Nu este permis să existe un birou alcătuit în totalitate din bărbați sau în totalitate din femei sau uh, nu este permis de asemenea ca toți vicepreședinții să, vină din, să provină din, aceleași, din același stat membru. Ajung deci la primul punct de pe ordinea de zi, alegerea președintelui. Dragi colegi, am să rog acum secretariatul să verifice um, existența quorumului pentru a se putea avea un vot valid. Tocmai sunt informat că este cazul. Avem 38 de membri cu drepturi de pline în sală. Vă amintesc că în conformitate cu regula 218, quorumul este un sfert din membri. În cazul nostru este 18 membri și cum avem 38, este clar că avem quorumul. Aș vrea acum să Uh, vă întreb care sunt nominalizările pentru alegerea președintelui. Doamna Zovco. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l uh, nominalizez pe domnul David McAllister ca președinte al acestei comisii. Mulțumesc. A fost nominalizat David McAllister. Aș vrea să vă amintesc că candidatul trebuie să fie Uh, nominalizat de un grup politic sau de 5% uh, din uh, membrii comisiei. În acest caz a fost vorba de un grup politic. Domnul McAllister este de acord cu această nominalizare? Văd că dă din cap aprobator. Candidatul îndeplinește obligațiile de a fi uh, Uh, mem- membru al comisiei uh, și și-a uh, publicat declarațiile menționate anterior. Mai există și alte nominalizări? Se pare că nu este cazul. Cum avem un singur candidat, vă invit să fie ales prin aclamație. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult și îl invit pe președintele proaspăt ales să-mi ia locul. Sarcina mea Ea a sfârșit aici. Mulțumesc! So, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc pentru încredere, mă simt foarte onorat uh, pentru faptul că îmi permiteți să uh, conduc această comisie pentru încă doi ani și jumătate. Voi încerca să fiu cât se poate de imparțial, iar cei care au făcut parte din această comisie în ultimul mandat vor ști că am un stil propriu de a Uh, prezida această comisie, dar voi încerca să fiu cât se poate de just uh, față de toată lumea, pentru că președinții nu trebuie să fie partizani. Iar cei care au fost proaspăt aleși în Parlamentul European și fac pentru prima dată parte din această comisie, felicitări pentru că ați fost aleși și felicitări pentru că faceți parte din această comisie, pentru că din punct de vedere obiectiv din toate comisiile Parlamentului European, asta este cea mai bună și cea mai interesantă. Iar acest uh, mesaj este cel care se adresează tuturor celorlalte 19 uh, comisii. Aici trebuie să fiți. Mulțumesc, îi mulțumesc lui Michael Galar pentru că a deschis uh, sesiunea. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, alegerea vice, vicepreședinților. Aș dori, dori să vă informez că următorii supleanți participă la vot. Trebuie să-i citesc din nou. Slavă Domnului că nu. Aș vrea acum să vă întreb care sunt nominalizările pentru alegerea primului uh, vicepreședinte. Iați Exarius Volski. Domnule președinte, mă bucur ca din nou să fac parte din Comisia AFET. Exprim satisfacția și în calitate de fost președinte al acestei comisii. În numele grupului ECR, aș dori pentru postul de prim vice, vicepreședinte să îl nominalizez pe domnul Vascekovski, fost uh, ministru de externe al uh, Poloniei. Mulțumesc, domnule uh, Sarius Volski. Vă amintesc că candidatul trebuie să fie nominalizat de un grup politic sau de 5% din membrii comisiei. În acest caz sunt patru membri. Domnul, eh, grupul ECR ehm, a, l-a nominalizat pe domnul Vajcikovski. Domnul eh, Pițula, acum. Mulțumesc, eh, domnule președinte, felicitări. În numele SND aș vrea să îl nominalizez pe domnul Uh, Sergei Stanishev pentru postul de al treilea vicepreședinte al Comisiei. Pentru al treilea. Bun. A fost primul sau al treilea? Trei, în regulă. Tonino. Încă suntem la primul vicepreședinte. În primul rând, domnule Vasikovski, sunteți de acord cu această nominalizare? Da. Candidatul face parte din AFED, a semnat declarația de interese financiare și codul privind um, comportamentul adecvat. Doamna Hilde Vautmans dorește să intervină numele Renew. Liberalilor spune inițial vorbitorul și se corectează. Renew, îmi cer scuze. Felicitări, domnule președinte. Bineînțeles că ne cunoaștem din ultimul mandat. Felicitări și sper că vom coopera foarte bine împreună. Aș vrea să-l nominalizez pe colegul Pat ca al doilea vicepreședinte al acestei comisii. A, dacă suntem numai la primul, a, am dorit să intervin la nominalizarea primului vicepreședinte. Noi, cei de la Renew Europe, ne dorim vot secret la această nominalizare. Bun, deci pe de o parte avem nominalizări pentru al treilea vicepreședinte și avem o solicitare de vot secret. Votul secret trebuie solicitat de cel puțin o cincime dintre membrii. Deci asta înseamnă 15 membri. Iar acum vă întreb, cine dorește să solicite vot secret? Enough? Okay, it's obviously... Bineînțeles, sunt mai mult de 15, sau în mod evident sunt mai mult de 15 membri. Deci cum uh, continuăm? The vote. Okay. So get your cards out. Bun, deci veți avea nevoie de cartelele de vot. So if you're in favor, green and... Yes. So there are, for the new ones, there are knobs. Here, green is in favor. Pentru cei noi, aveți butonașe, verzi e pentru roșu, împotrivă, bineînțeles, și alb este pentru abține. Putem uh, vota? În regulă, s-a deschis votul. Votăm îl votăm pe prim, uh, votăm nominalizarea pentru primul vicepreședinte, domnul Vașikovski, prin vot secret. So, has everyone voted? A votat toată lumea? O persoană nu a votat încă. Au votat 66 din 67 de persoane. Și nu, nu e vorba de mine. Acum avem 68 de colegi care au introdus cartela de vot. Bun, a votat toată lumea, 68 din 68, s-a închis votul. Și rezultatul este 37 pentru, 24 împotrivă. Domnul Vașcovski a fost ales. Felicitări! So we now come to the third point on our agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. În acest moment aș vrea să vă întreb care sunt nominalizările pentru al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte. Am fost... A existat deja o nominalizare pentru al doilea vicepreședinte, domnul Paet pentru Renew, al treilea domnul Stanișev, din partea grupului SND și pentru a patra nominalizare, pentru al patrulea vicepreședinte. On behalf of the EPP group, I... În numele grupului PP aș vrea să îl propun pe domnul Băsescu. Ok, first of all, we have to ask if they would agree. Întâi trebuie să întrebăm dacă sunt de acord cu această nominalizare. Doar o clipă. Stați așa. Îl avem pe domnul Paet, pe domnul Stanișev și pe domnul Băsescu. Și am înțeles că toți trei și-ar dori aceste poziții, însă ne aflăm în următoarea situație. După cum știți, regula 213 stipulează că diversitatea Parlamentului trebuie să se reflecte în compoziția biroului fiecarei comisii. Nu este permis să existe un birou alcătuit exclusiv din bărbați sau exclusiv din femei sau ca toți vicepreședinții să provină din același stat membru. Am încheiat citatul. În mod evident, toți colegii nominalizați nu provin din același stat membru, dar sunt toți bărbați. Deci trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate. Dacă nu, alegerea întregului birou ar putea fi invalidată. Nu am altă alegere decât să uh, amân alegerea vicepreședinților pentru a permite grupului să uh, regândească aceste nominalizări. Vă amintesc că comisia este oricum constituită după alegerea președintelui și primului vicepreședinte. Deci putem începe să lucrăm, dar avem această dificultate că nu putem vota un birou alcătuit exclusiv din bărbați al acestei comisii. Câteva solicitări de intervenție. Începem cu domnul Beautycofer. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijinim decizia, în totalitate, decizia de a amâna. Cred că trebuie să oferim Uh, oportunități egale tuturor grupurilor care au numit vicepreședinți să își regândească nominalizările. Mulțumesc, Tonino Pițula. Domnule președinte, cu mare respect, uh, respect ceea ce tocmai ați spus, dar aș propune să continuăm până când îl vom fi ales pe al treilea vicepreședinte, pentru că tehnic e posibil. Asta nu va afecta uh, votul pentru atingerea egalității de gen. Then we have Miss Villanueva. Doamna Villanueva pentru GUE. Felicidades for... Felicitări pentru cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte. Susținem alegerea de amânare a acestor acestor alegeri pentru că alegem vicepreședinții acestei comisii, AFET, și este fundamental dacă vrem să avem un proiect de viitor și dacă vrem să fim un actor relevant uh, să uh, avem acest echilibru. Este inacceptabil ca prima acțiune a acestei comisii să fie să nu aleagă nici măcar o singură, să aleagă un birou fără nicio singură femeie. Nu se poate, poate exclude o jumătate din populație în, din organele de decizie. Trebuie să uh, arătăm că suntem serioși cu fapte, nu doar cu vorbe. Thank you. Michael Galler for BP. Mulțumesc, Michael Galler, numele PP. Mulțumesc. Aș sprijini și eu amânarea. Într-adevăr, vedem că regulile se contrazic. Avem pe de o parte regulile Parlamentului și pe de altă parte libertatea grupurilor politice de a nominaliza, conform sistemului DONT, de a nominaliza pe cine cred ei potrivit. În cazul nostru și cred că se întâmplă și la alte, e posibil să se întâmple și la două, trei alte comisii, uh, Uh, iată, există această situație. Nu vine, nu cred că ține de noi să reducem uh, spațiul de manevră până la ultimul uh, post. Deci să-l alegem pe al doilea și al treilea și nu pe al patrulea, cred că ar fi nedrept. Cred că toate grupurile politice ar trebui vizate ar trebui să ia în considerare găsirea unei soluții. De aceea cred că trebuie amânat votul. Mulțumesc, Hilde Vautmans. Mulțumesc, domnule președinte. Regret că nu s-a ținut cont de asta înainte să-l fi votat pe primul uh, vicepreședinte. Știu că comisia este constituită când este ales președintele și vicepreședintele, dar știam cu toții cine au fost nominalizații, știam că toți sunt uh, uh bărbați. Aș fi dorit să dau posibilitatea și celor de la ECR să nominalizeze o femeie. Cred că au femei capabile în grupul lor. Uh, thank you. I guess all groups have... Mulțumesc. Sunt convins că toate grupurile au uh, femei capabile care ar fi putut fi nominalizate, inclusiv PPE-ul, dar și altele. Iațec, aș vrea să vă informez că așa am și făcut. Dacă uh, ar fi Uh, să urmăm propunerea liberalilor, ar, uh, ar trebui să revoc, să-l revocăm pe, um, uh, prim, pe primul vicepreședinte și nu cred că trebuie să se facă acest lucru, dumnealui fiind deja ales. Președintele, e o, o situație dificilă, mi-aș fi dorit să o putem evita, nu a fost posibil, însă regulile sunt atât de clare încât asta trebuie să facem. Nu pot decât să sugerez să lăsăm lucrurile așa cum sunt acum, cu domnul uh, Vasikovski ca prim vicepreședinte și apoi să discutăm între grupuri și să încercăm să găsim o soluție pentru a respecta regula 213. Nu văd alte soluții. Din partea grupurilor, ce am auzit este că socialdemocrația ar dori să continue cu votul. Am înțeles că toți ceilalți sunt pentru amânare. Este corect? În regulă. Trebuie să votăm? Nu, cred că este destul de clar, Tonino. Bun. Trecem la următorul punct, comunicări din partea președintelui. În conformitate cu regula 214, comisia poate delega puterea de a lua anumite decizii către coordonatori, cu excepția deciziilor privind adoptarea de rapoarte, Um, opinii, avize și amendamente. Vă amintesc că fiecare grup politic este reprezentat la reuniunea coordonatorilor, iar uh, membrii neafiliați sunt uh, informați prin intermediul consilierului lor. Dacă, dacă nu există obiecții, această decizie este adoptată. Următorul punct. Ați primit calendarul pentru restul anului 2019 prin e-mail. Dacă nu există obiecții, va fi considerat aprobat. Apoi, trebuie să aprobăm profilul lingvistic al acestei comisii. La AFET, conform membrilor și deciziei biroului, profilul lingvistic va acoperi 20 de uh, limbi, bulgară, cehă, germană, elenă, engleză, spaniolă, estonă, franceză, croată, maghiară, italiană, lituaniană, letonă, uh, neerlandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă și suedeză. Dacă nu sunt obiecții, vom adopta acest uh, profil lingvistic. Următoarea noastră reuniune va fi o reuniune extraordinară și va avea loc miercuri 24 iulie de la 9 dimineața până la 12.30. Uh, proiectul de ordine de zi vă va fi trimis cât se poate de repede, atât din partea mea, dacă are cineva observații. Se pare că nu este cazul, vă mulțumesc încă o dată și ne urez să avem o bună cooperare în această comisie în, urmă, comisie în următorii 5 ani.